donatorilor care tocmai s-a încheiat. Am adoptat ordine de zi pe 18-19 aprilie cu o solicitare din partea unor grupuri în legătură cu puncte de adăugat mai târziu. Secretariatul va uh, studia posibilitatea adăugării unui anumit număr de uh, petiții privind bunăstarea animalelor, mai ales tăierea cozii porculeților. Um, și um, apoi, avem o solicitare din partea verzilor. privind disinfringement, avem acoi uh, Raportul anual, am discutat apoi uh, raportul anual pentru 2015 acestei, uh, acestui comisii, am amânat subiectul, uh, dar ECR-ul este de acord să se ocupe de raportul ombudsmanului pentru 2015. Raportor va fi domnul Marias. Avizul la raportul de inițiativă Envi privind inițiativele UE pentru un mai bun acces la medicamente a fost anunțat și cu excepția unei petiții, um, s-au adoptat lista de petiții de închis, cu excepție în, în caz în care s-a hotărât să se trimită petiția la Comisia AFET pentru informa, ca informație. Domnul Cristian Cruțnur, direct general de la DG Președinție, a venit la ședința coordonatorilor pentru un schimb de opinii. Apoi, în legătură cu uh, petițiile privind uh, contractele pe durată fixă și libera circulație, s-a hotărât ca doar după audierile privind obstacolele în cadrul în, uh, libera circulație a cetățenilor și privind uh, contractele pe durată fixă, deci orice măsuri vor fi luate după aceste audieri. Pentru că sperăm că aceste, această audiere uh, va aduce elemente noi. Punctul 6. Grupul de lucru privind bunăstarea copiilor. Domnul, doamna Eleonora Evi a făcut o prezentare a acestui grup de lucru, formatul, frecvența ședințelor și a spus că acest grup va pregăti un raport la sfârșitul activității sale. a existat o solicitare din partea PP-ului în legătură cu anumite petiții de închis. Există o listă de petiții în legătură cu care secretarul a confirmat că pot fi închise și vor fi transferate pe lista B. Toate celelalte petiții trebuie rezolvate conform recomandărilor secretariatului. Și apoi există o anchetă PPE în legătură cu ce s-a făcut cu petiția 570 din 2013 și se va trimite o scrisoare comisarului responsabil pentru a ancheta cazul și pentru a ă, pune o discuție ce e de făcut. Apoi Verzi a pus o întrebare în legătură cu urmele de dat rezoluției privind ă, raportul anual privind ă, resurse umane și reuniunile. Vom transmite acest raport secretarului general în copie vom pune directorul general al DG IPOL. Deci președintele va semna această scrisoare, adică eu. Apoi, în legătură cu rețeaua PETI, s-a stabilit uh, termenul pentru uh, comentarii pe 22 martie și o decizie privind linile directoare va fi luată la reuniunea din aprilie. În legătură cu programul de lucru al Curții de Conturi, S-a stabilit termenul pentru comentarii de transmis în scris pe 22 martie. Deci puteți face propuneri în scris până atunci. Și cam atât am avut de spus în legătură cu reuniunea coordonatorilor. Și acum cred că putem să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume la vot. Sper că v-ați adus cardurile de vot. Toată lumea are cardul de vot, foarte bine. Avem o propunere de rezoluție, poate și eu ar trebui să-mi scot cardul de vot. So, Make sure that you have them as I am now, making sure that I have mine. Îmi caut acum cartela de vot. Bun, acum putem trece la vot. Avem protecția intereselor copilului în Uniunea Europeană pe baza petițiilor uh, adresate Parlamentului European. Considerentul A, uh, vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Se adoptă. Partea a doua. cine e pentru? Împotrivă. Se respinge.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 Împotrivă. Nu, aceasta a fost a doua parte. Îmi cer scuze. Spune doamna președinte, tocmai s-a terminat reuniunea coordonatorilor, ar fi trebuit să bea o cafea înainte. Bun, partea a treia. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Și acest vot s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de un vot. Aliniatul 9. Vot pe părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și acest vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 10. cine e pentru? Prima parte. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bine, putem verifica acest vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Prima parte a liniatului 23. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votul final. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și astfel s-a încheiat, încheiat votul. Astăzi, vă rog, nu vă uitați cardul de vot în consolă. Și trecem acum la petiția 0336 din 2013 privind ajutorele de, state primit, de stat primit de SCE Handling SPA. Um, Gianni Servone, petiționarul, este alături de noi și după ce colegii care doresc să iasă din sală vor fi ieșit, vă voi da cuvântul, dar așteptăm mai întâi puțin. Rog colegii care doresc să părăsească țara să o facă în liniște, ca să pot da cuvântul petiționarului. Aveți cuvântul, domnule Servone, aveți 5 minute la dispoziție și se interpretează discursul dumneavoastră. Vă rog, aveți cuvântul pentru 5 minute. Bună ziua! În numele lucrătorilor din, de pe aeroporturile din Ante și Malpensa, mulțumesc Comisiei PETI pentru că ne-a oferit ocazia să venim astăzi aici pentru a ni se răspunde la întrebări și pentru a clarifica până la urmă o situație în care sunt implicați sute de lucrători. Decizia Comisiei de pe 19 decembrie 2012, care a impus Italiei să recupereze ajutoarele de stat ilegale care au fost acordate grupului SEA Handling uh, în mod ilegal, um, s-a argumentat că s-a ameliorat atunci situația lucrătorilor, dar ultimii ani ne-au arătat exact opusul. Lucrătorii implicați s-au regăsit într-o situație foarte dificilă. A trebuit să facă informații economice, personale și familiale foarte mari. Și primii responsabili ai acestei situații um, sunt cei de la conducerea SEA-SPA și administrațiile comunale și chiar și guvernul italian. Cu toții cunoșteau foarte bine faptul că în 2006 s-a deschis o procedură de infracțiune din partea Uniunii Europene față de uh, societatea SEA Handling, dar nimeni nu a luat o inițiativă pentru uh, a rezolva situația. Și uh, după indignarea noastră, aceiași uh, șefi ai firmei uh, SEA uh, au primit uh, sarcini importante, uh, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Au primit chiar și prime uh, pentru activitatea lor. Și s-a început să se vorbească despre sancționarea companiei SEA Handling în 2012, când amenda uh, trebuia plătită. De atunci au început o serie de discuții între guvernul italian și Uniunea Europeană, între SEA și Uniunea Europeană, între Comuna Milano, guvernul italian și Uniunea Europeană, între SEA și sindicate și din toate aceste tradative și recursuri la diferite entități, printre care Curtea de la Luxemburg și regiunea Lombardia, lucrătorii, dar și cetățenii au fost complet excluși. După doi ani de la începutul acestei povești, societatea SEA Handling a fost pusă în lichidare și a fost înlocuită de o nouă întreprindere care se numește Airport Handling. Pentru a clarifica în fața acestei comisii Uh, aceste lucruri, dorim să vă furnizăm anumite importante uh, elemente. SIA Handling avea 2314 lucrători atunci când și-a încetat activitatea. Deja în 2014, când s-a născut noua societate Airport Handling, mai erau doar 1900 de lucrători și astăzi mai sunt doar 1700. A crescut masiv în același timp volumul tranzitului pe aeroportul din Milano și pentru a palia carența de personal sunt folosiți sute de lucrători cu contracte precare. S-au introdus forme de uh, muncă interimară uh, pentru check-in sau pentru bagaje și în ultimele luni pe aeroporturile din Milano au fost introduse firme care nu aplică nici măcar garanțiile sociale prevăzute de contractele colective naționale de muncă. Și pentru a controla costul uh, acestor servicii, bineînțeles, are uh, consecințe asupra calității serviciului uh, pentru utilizatori. Lucrătorii interimari și precari nu sunt formați suficient. Parcul de aparate a fost înnoit doar în urma denunțării în fața autorităților competente de reprezentanții pentru securitatea sindicatului nostru. Trebuie să adăugăm aici faptul că lipsește complet transparența în informații uh, pentru lucrătorii implicați de sindicate pentru a porta negocieri. Nu doar s-a prevăzut un referendum și rezultatul votului care a respins acordul a fost complet ignorat. Și um, s-au evitat discuțiile între sindicate și conducere și când s-a cerut să se verifice legitimitatea operațiunilor, conducerea nu a răspuns. Lucrătorii au dreptul la informații, de aceea cerem următoarele lucruri. Așteptăm de 2 ani decizia Tribunalului de la Luxemburg în legătură cu ce s-a întâmplat. Cerem acestei Uh, întrebăm Comisia dacă are vești în acest sens. Și în încheierea intervenției mele aș, aș dori să spun că venim aici nu doar pentru a aduce răspunsuri la întrebări, dar cerem și o acțiune hotărâtă ca să se verifice ce s-a întâmplat și mă întreb ce Europa e cea care hotărăște să intervină în diferite situații naționale și mai ales în acest caz în situația a sute de lucrători care dacă apoi nu verifică dacă aceste intervenții a dus la um, avantaje sau la dezavantaje pentru sute de lucrători. Mulțumesc! Thank you very much. And now... Mulțumesc foarte mult. Și acum dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene, domnul Bernard von Pentat. <clears throat> Ähm, ja, ähm, es ist richtig, dass ähm, ein da, este corect că există o procedură formală inițiată pentru a face o verificare în 2012. Și asta cu privire la ajutoarele ilegale pentru handling. Această procedură a fost încheiată, iar Comisia a cerut Italiei să retragă ajutorul acordat SEA Handling. Comisia știe că SEA Handling a fost lichidată și, drept urmare, a cerut o nouă procedură de verificare pentru a verifica dacă handlingul în aeroport a profitat de pe urma subvențiilor SEA Handling. Această procedură a fost încheiată, iar Comisia lucrează acum uh, la luarea unei decizii. Această decizie trebuie discutată, e o decizie care va, se va pronunța dacă avantaj, și dacă, ne va spune dacă avantajul a fost continuat sau nu. Ca procedură, la cum arată lucrurile acum și la cum va arăta decizia comisiei, uh, acestea sunt lucruri pe marginea cărora eu nu mă pot exprima deocamdată. Dar notificarea de returnare este în continuare valabilă. Deci, în continuare, SEA Handling trebuie să plătească înapoi uh, ajutorul neconform. Asta nu s-a schimbat absolut deloc. Comisia știe că handlingul uh, lucrează în continuare și se Handling a fost lichidat. Iar în ceea ce privește efectele, se face o verificare, dar acest lucru deja nu mai ține de verificarea concurenței. Adică, în ceea ce privește uh, situația de avantaj concurențiar pentru handlingul pe aeroport sau uh, în ceea ce privește uh, situația SEA handling, acestea sunt deja lucruri ce țin de alt subiect și facem tot posibilul pentru a încheia procedura și pentru a lua o decizie definitivă. Thank you very much. And now... Mulțumesc foarte mult și acum putem să adresăm întrebări și comentarii din partea colegilor. Vă rog. Peter Iar. Mulțumesc. E o problemă grea. Comisia a explicat-o. Ne dăm seama unde e problema. Sunt subvenții neconforme care au fost primite și care trebuie replătite. Dar, tot în acest caz, ne dăm seama că uh, apar foarte multe urări sociale și de aceea petiționarul a făcut apel la noi și a spus uh, că sunt situații cauzate de terțe părți. Nu lucrătorii au cerut ajutoarele, ci responsabilii firmei. Iar petiționarul spune că trebuie avut în vedere aceste situații. Comisia discută și eu aș ruga-o chiar dacă nu ține de competențele ei, dar ea este mare ca instituție să încerce să aibă în vedere și aceste aspecte. În Uniunea Europeană există și alte instrumente prin care să minimizăm efectele sociale. E vorba de ajutor uh, nejustificat, da, acesta trebuie returnat, um, dar până una alta eu aș lăsa petiția deschisă în așa fel încât să ascultăm cel de-al doilea răspuns al comisiei, pentru că comisia știe care e situația, dar întrebarea este cum putem să minimizăm efectele sociale. Cel puțin așa văd eu situația. Thank you, Peter. Mr. Vale. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Vale, binevenit în comisia noastră. Nu v-am mai văzut până acum. Da, mulțumesc, doamna președinte. Dumandă. Aș avea o întrebare de adresat comisiei, pentru că am studiat cazul și un lucru nu mi-e clar. Arătați cu degetul uh, disciplina în ajutoarele de stat și spuneți că se falsifică concurența. Aș dori să înțeleg cum această firmă SEA Handling uh, și apoi noua firme care a înlocuit-o. Cum au fost gestionate aceste firme? Prima, între 2002 și 2010, a avea datorii în valoare de 480 de milioane de euro. Și din informațiile pe care le-am primit, aceste datorii se datorează unei proaste gestionări a societății respective din partea partidelor politice care au gestionat apoi această societate publică și care au permis o astfel de, o astfel de conduită prea permisivă. De exemplu, în ceea ce privește bonusurile acordate managerilor. Deci nu s-au controlat deloc cheltuielile acestei firme. Și Comisia penalizează lucrătorii pentru că ei singurii care nu se pot apăra și nu penalizează, în schimb, pe cei responsabili din punct de vedere politic. Și cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Deci, în acest caz, Comisia ia o decizie greșită din acest punct de vedere, pentru că ar trebui să pedepsească atitudinea politică greșită, faptul că nu au fost apărați lucrătorii și nu să-i salveze pe cei care au câștigat bani atâția ani de pe urma acestei, acestui comportament uh, și pentru că comisia îi penalizează pe lucrători până la urmă. Până la urmă, eu cred că trebuie să ne concentrăm pe proasta gestionare a bunurilor publice, de fapt. Se ceară autorităților naționale să stabilească care sunt vinovații pentru aceste uh, sute de milioane de euro aruncați pe geam. Și nu să se sancționeze doar strict faptul că s-a acordat ajutoare de stat. Mulțumesc! Ora? Mulțumesc, Eleonora! Oltre quanto detto già... Eu doresc să adaug la ceea ce a spus colegul meu Marco Vali următorul lucru. Ne confruntăm cu o situație în care lipsește transparența. Sunt lucruri foarte opace. Accesul la documente, la informații este foarte dificil atunci când lucrătorii au cerut informațiile și documentele. Prin intermediul uh, consilierilor comunal, de exemplu, la Milano, nu li s-a acordat acces la aceste informații. Deci, lipsește transparența. și uh, știu că e un fenomen național, dar este și un simptom care trebuie să ne preocupe. Deci propun ca petiția să rămână deschisă ca să putem să urmărim ce se întâmplă uh, în această anchetă și să înțelegem cine poartă responsabilitatea, mai ales responsabilitatea politică în proasta gestionare a infrastructurilor uh, aeroportuare din Italia, din Milano. Uh, There is nobody. Mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină sau poate am pierdut din vedere pe cineva. Nu? Bun. Atunci dau de nou cuvântul petiționarului timp de două minute din nou. Please, Mr. Ser Servone, the floor. Vă rog, domnule Servone, aveți cuvântul. Volevo lucrătorii sunt foarte preocupați și ar dori să știe imediat două lucruri din partea Comisiei. Întâi, dacă această amendă Uh, a dispărut complet în momentul în care uh, a apărut noua firmă care înlocuiește SPA Handling și uh, dacă amenda trebuie plătită de noua societate, Airport Handling. Deci, amenda a dispărut când a apărut Airport Handling sau uh, infracțiunea și până la urmă amenda trebuie plătită de noua firmă. Apoi, Ehm, Curtea de la Luxemburg trebuia să se pronunțe în legătură cu ce s-a întâmplat, dar aș dori să, am dori să întrebăm Comisia Europeană de ce nu am primit informații în legătură cu decizia Curții. Ați dori să știm dacă Curtea de la Luxemburg s-a pronunțat sau încă nu s-a pronunțat în legătură cu acest caz. Actually, that concludes. I have no... Președinte, nu, nu s-a mai scris nimeni pe lista de intervenienți, deci cred că ceea ce ar trebui să facem este să acționăm în funcție de sugestiile colegilor, să menținem această petiție deschisă și să cerem o evaluare aprofundată din partea Comisiei Europene. Să ceea ce putem face este să trimitem o scrisoare către municipalitatea Milano pentru a sugera să se găsească soluții durabile, mai bune, care să nu ducă la oprirea uh, uh, felului în care funcționează aeroportul atât pentru lucrători cât și pentru uh, pasageri. Și cred că ar fi bine să le atragem atenția asupra acestui fapt, deși știm că în continuare cazul acesta este în derulare în Curtea Europeană de Justiție, în fața Curții Europene Europene de Justiție. Dar vrem să marcăm interesul deosebit pe care Parlamentul are față de ceea ce se întâmplă. Putem face așa? Putem proceda așa? Da? Eleonora. We just add into the letter. Eventual în scrisoare am putea adăuga și o referință la transparență și acces la informații pentru cetățeni și pentru lucrători pe aceste chestiuni specifice. Și eventual poate că am putea să avem și un scurt răspuns din partea comisiei deși, uh, pentru că și petiționarul a pus două întrebări foarte simple. Are you willing from the commission side to... Comisia, doriți să veniți cu un răspuns foarte, foarte succint, foarte pe scurt pentru a răspunde comentariilor făcute de către petiționar. Vă rog. Uh, ja, wir sind bereit. That's very generous. Suntem dispuși. Foarte multă generozitate. Continuați. Ich, ähm, ich gehe zunächst auf die Frage ein, ist în ceea ce privește procedura de sancțiune. Vreau să vă spun că aici e de făcut o mică clarificare. Nu este vorba de o procedură de sancțiune per se. Mai degrabă, cu resolicitarea mijloacelor neconforme, trebuie recreat uh, acel echilibru care exista înainte de primirea fondurilor. Deci, uh, o funcționare eficientă a pieței. Aceasta trebuie să fie garantată în așa fel încât uh, concurenții să se poată dezvolta și să rezulte o concurență corectă și uh, apoi să se ducă la durabilitatea locurilor de muncă. Deci nu este o procedură de sancțiune. În ceea ce privește procedura de returnare a fondurilor, returnarea este în continuare valabilă. Decizia Uh, comisiei este aceea de a cere înapoi fondurile de la SEA Handling. E valabil acest adevăr. Comisia însă e conștientă de faptul că uh, procedura de faliment este în desfășurare și acest lucru are efecte asupra serviciilor de handling, airport handling, deci pentru asta s-a cerut o nouă procedură, o procedură de anchetă care să verifice dacă airport handling se bucură de niște beneficii de care inițial s-a bucurat uh, SEA Handling din fondurile accesate neloial. Se va da o decizie dacă într-adevăr a fost, uh, s-a făcut uh, uz de acest beneficiu. Deocamdată nu mă pot pronunța. Și, de asemenea, aș dori să mă refer foarte pe scurt la chestiunea ce ține de transparență, pentru că procedura formală de verificare a comisiei trebuie să instaureze transparența. Există o piață afectată, există participanți la piață afectați, indiferent, sindicate, lucrători. Oricine trebuie să se poată exprima, iar comisia trebuie să țină cont de aceste exprimări toate uh, avizele pe care le-am primit de la SEA, de la statul italian, sunt lucruri uh, care vor fi avute în vedere în decizia Comisiei. Și încă un punct cu privire la utilizarea subvențiilor și dreptul asist la asistență. Eu uh, înțeleg că sunt efecte ale falimentării SEA, iar uh, dreptul uh, la ajutorare nu este neapărat vizat aici, ci e vorba mai degrabă de a reinstaura o concurență eficientă. Acesta este obiectivul ultim și asta ne preocupă pe noi. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații suplimentare. Deci, așa vom face. Repet încă o dată, menținem deschisă petiția trimitem un răspuns, până când vom primi un răspuns oficial din partea Comisiei Europene și vom trimite și o scrisoare către municipalitatea din Milano, punând accentul pe transparență și pe situația pentru lucrători. Deci astfel vom proceda. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și pentru prezență și oricum vom menține atenția față de acest subiect. Haideți să trecem acolo următoarea petiție referitoare la calitatea apei potabile în țara Bascilor și petiționarul este prezent în sală, dacă nu mă înșel. Sunteți în sală? Bun, atunci am să vă dau cuvântul timp de 5 minute. Și dacă nu mă înșel, există și un video pe care doriți să-l proiectați, nu? Where is, miss, where is the petitioner? Unde e petiționarul? A, ah, acolo sunteți. Bun, foarte bine. Bun venit.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 pentru faptul că ne permiteți să ne exprimăm revendicările. Este a treia dată când venim în acest Parlament și n-am să vreau să iau cuvântul prea mult, pentru că video pe care l-ați văzut este foarte clar. Și mai mult decât atât, avem și toată documentația pe care am trimis-o deja și care vă permite să fiți informați față de solicitările noastre. Acum, ceea ce am dorit să cerem acestei comisii este să acordă o atenție deosebită subiectului uh, ca Parlamentul European să ceară tuturor instituțiilor, atât municipale, de stat sau uh, care țin de diferitele regiuni autonome din Spania, să conlucreze împreună pentru a găsi o soluție. Nu putem să continuăm așa cum s-a făcut cu această muncă, uh, cum s-a făcut până în prezent, fiecare dând vina pe celălalt și cu toții spunând că, de fapt, ceilalți sunt cei care trebuie să rezolve problemele cu care ne confruntăm. Și mai mult decât atât, așa cum spuneam, e clar că vrem să lansăm acest apel. Noi indicăm opt puncte clare. Mai întâi, mai întâi trebuie să localizăm toate punctele de contaminare. Problema trebuie să fie abordată în mod holistic, să se garanteze curățenie, ca toate zonele contaminate să fie curățate. Și acest lucru este deosebit de important, mai ales în ceea ce privește apa potabilă pentru consum uman. În acest sens, toate zonele de captare care sunt utilizate în momentul de față trebuie să fie curățate, pentru că în momentul de față sunt contaminate. Să se evalueze poziția populației în zonele și regiunile care au fost uh, expuse față de aceste substanțe. Uh, dăunătoare și să identificăm responsabilitățile penale, politice și administrative. și să se prevadă bugetele necesare pentru a face modificările și îmbunătățirile necesare și, în final, să se garanteze transparența și accesul permanent la informații, precum și participarea tuturor cetățenilor la luarea de decizii, pentru că doar cu toți împreună, toate instituțiile, atât la nivel național cât și la nivel parlamentar, în Parlamentul European, putem să conlucrăm pentru a găsi o soluție durabilă. Mulțumesc foarte mult, având în vedere că avem foarte multe uh, puncte pe ordinea de zi astăzi. Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup, însă trebuie să avansăm. Și acum aș dori să dau cuvântul comisiei. Dacă nu mă așel, domnul Gomez e alături de noi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. După cum s-a putut vedea în acest video și în această petiție, Vorbim despre contaminarea cu lindan, care este numele comercial utilizat pentru un insecticid, care este considerat a fi extrem, foarte periculos pentru sănătate umană. Și deci, apele utilizate pentru aprovizionare cu apă potabilă, așa cum s-a spus, uh, aprovizionează, de fapt, diferite municipalități în această regiune în Baracaldo. Și vreau să vă spun că toate aceste subiecte care se referă la riscurile uh, pentru sănătatea omenească reprezintă o prioritate pentru Comisia Europeană, mai ales pentru Direcția Generală pentru Mediul Înconjurător, pentru că odată ce această Direcție Generală a fost informată de aceste fapte, a lansat o anchetă pentru a discuta cu autoritățile naționale în ceea ce privește aplicarea corectă a Legislația europene în acest caz. Trebuie să precizez încă de la bun început că Comisia nu poate interveni decât pe acele aspecte care sunt acoperite de către legislația europeană și nu are competențe pentru a interveni în alte subiecte ce nu sunt astfel reglementate la nivel european. De aceea, această anchetă s-a mărginit la examinarea felului în care sunt aplicate normele uh, legislației europene în ceea ce privește calitatea apei potabile. Mai întâi, Comisia a închetat dacă într-adevăr s-a aplicat în mod corect Directiva 99-93 CE referitor la calitatea apelor utilizate pentru consum uman. Această directivă stabilește o adevărat un, un, o serie întreagă de valori și parametri pentru a evalua dacă apa utilizată pentru consumul uman uh, respectă aceste, aceste praguri, aceste valori. Asta ne permite să hotărâm dacă, într-adevăr, aceste apă, utilizată pentru consumul uman îndeplinește condițiile și cerințele necesare și, de fapt, acesta este și punctul principal subliniat în, uh, în uh, petiție. Bun, autoritățile spaniole au recunoscut faptul că, într-adevăr, a existat un episod de contaminare cu lindan în 2008, în uh, luna iulie 2008, și la că la momentul respectiv au luat toate măsurile pe care le-au considerat a fi necesare pentru a rezolva această problemă de contaminare cu lindan. Acum, din informațiile pe care ne le-au transmis autoritățile spaniole, reiese că această perioadă de contaminare a fost de maxim 3 luni de zile. Perioada în care au fost luate diferite mostre pentru a determina nivelul de contaminare. Și extragerea a fost utilizată pe durata acestei perioade, au fost utilizate alte posibilități de aprovizionare cu apă potabilă decât cele din uh, lacul de acumulare. Și s-a făcut o adevărată cercetare pentru a găsi exact care sunt punctele focale de contaminare și munca aceasta a fost intensificată, obiectivul fiind de a se elimina orice punct, orice focar de contaminare cu lindan. Ulterior, rezultatele analizelor care au fost realizate pentru a vedea dacă apa respectivă poate fi utilizată și uh, dacă este potabilă, rezultatele deci au demonstrat că valorile prevăzute în directivă erau respectate. Deci, directiva stabilește ca și limită 0,1 micrograme pe litru pentru substanțele analizate în mod individual, în acest caz lindanul, și 0,5 micrograme pe litru pentru tot felul de alte uh, uh, substanțe, alți izomeri. Rezultatele actuale nu depășesc 0,01% micrograme pe litru pentru lindan și 0,05% pentru izomeri. Deci se află cu mult sub valorile și parametrii uh, prevăzuți în directivă. Pe de altă parte, autoritățile spaniole ne-au informat că au efectuat și o analiză de risc pentru a hotărâ dacă această neîndeplinire punctuală a directivei ar reprezenta un risc pe viitor și această analiză de risc a ajuns la concluzia că perioada de expunere maximă, care a fost de fapt de 3 luni de zile, nu a presupus un risc, pentru că de fapt concentrările, concentrațiile de lindan nu erau suficient de mari pentru a presupune un risc. Mai mult decât atât, populația a fost în mod corect informată despre această situație odată ce uh, Uh, s-a elucidat care au fost exact cauzele de contaminare. În consecință, Comisia consideră că nu a existat nicio încălcare a directivei referitor la calitatea apei potabile. Comisia nu numai că a închetat calitatea apei, și, măsuri, și mă, măsurile care au fost luate din punct de vedere al cetățenilor, în interesul cetățenilor, ce a încercat să vadă dacă s-a îndeplinit și directiva cadru pentru apă. Și această directivă prevede obligația de a avea o, o anumite valori chimice care să fie respectate în compoziția apei potabile și bunăstarea aceasta a substanțelor chimice a apei din punct de vedere chimic sunt de fapt parametri care corespund cu parametri fixați în directiva din 2008. Și printre diferiții parametri analizați se află și lindanul. Comisia a analizat răspunsul trimis de către autorități, a verificat aceste răspunsuri și, într-adevăr, autoritățile analizează în mod repetat, în mod regulat aceste uh, mostre și parametrii constatați sunt, de fapt, conform cu parametrii fixați în directivă. Pe de altă parte, planul de demarcare a zonei hidraulice demonstrează că diferitele analize sunt pozitive. Există și un plan de acțiune pentru a soluționa în mod durabil această problemă de contaminare cu lindan în regiunea Lai Sabal și există și buget prevăzut pentru acest lucru, pentru decontaminare. Și în acest sens, Comisia nu a identificat nicio infracțiune față de directivă și consideră deci că nu e posibil să continuăm ancheta, având în vedere că obligațiile prevăzute în legislația europeană au fost respectate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum deschidem uh, dezbaterea pentru interes din partea colegilor. Domnul Huaristin, pare rău că pronunț greșit numele. Nice da, pronunciation, thank you. Gracias, eh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu, ceea ce aș dori să spun este că e perfect faptul că riscurile pentru sănătatea omenească au fost analizate de către Comisie și Comisia consideră că parametrii uh, analizați nu explică un vreun risc sau vreo gravitate pentru cetățeni, însă Ideea este că măsurile luate la momentul respectiv nu au fost suficiente și vedem că în continuare problema persistă. Mai mult decât atât, s-a depășit zona inițială de contaminare și, din câte înțeleg eu, acest lucru ar fi suficient, ar fi un argument suficient pe de o parte, pentru ca, de fapt, Comisia să ceară instituțiilor care au competență în acest domeniu să conlucreze odată pentru totdeauna uh, și acest lucru în momentul de față nu se realizează. Uh, nu există o adevărată cooperare între cetățeni și instituții, ceea ce pe noi ne îngrijorează. îngrijorează și cred că putem să avem această coordonare, această colaborare cu participarea diferitelor mișcări sociale care s-au mobilizat și eu cred că e o temă suficient de gravă și de importantă, nu doar pentru că e o problemă apărută în anumite regiuni, ci pentru că această regiune contaminată s-a extins. Au apărut și alte focare de contaminare și atunci uh, E clar că și Parlamentul European la un moment dat s-a implicat în acest subiect. De aceea cred eu că ar fi foarte bine dacă s-ar elabora un nou raport, un nou raport european pe acest subiect. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Domnul Sebastia. Muchas gracias, señora presidenta. El... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Reprezentantul Comisiei s-a referit la momentul în care apa consumată de către cetățeni, care de fapt este, cetățenii sunt aprovizionați din lacul de acumulare Oiola, la momentul respectiv nu respecta normele sanitare ale Uniunii Europene. Și spunea că era ceva punctual, dar eu cred că aici se creează un precedent. Dacă vom crea un astfel de precedent, așa cum s-a mai spus, nu putem dovedi că acest lucru nu se va repeta și pe viitor pentru că încă nu s-a deslușit unde anume se afla punctul focal de contaminare. Deci în zona aceasta a lacului de acumulare Oiola, dacă eventual cunoașteți zona, trebuie să încercăm mai întâi să identificăm unde anume știți care sunt uh, afluenții, unde se realizează sistemul de filtrare, cum, care sunt diferiți afluenți care vin și aprovizionează lacul de acumulare ce ulterior este utilizat pentru aprovizionare cu apă potabilă. De aceea cred eu că mai întâi ar trebui să adresăm o întrebare și să vedem, putem fi siguri că nu se va mai repeta această situație și pe viitor? Eu sunt sigur că autoritățile spaniole nu sunt în măsură să vă asigure de acest lucru. De aceea cred eu că atunci Comisia ar trebui să se implice mai mult și să ceară această coordonare pe care o cer intervenienții în această petiție. E clar că tema aceasta nu se poate soluționa în mod izolat. Și nu putem să întotdeauna să ne mulțumim să intervenim după contaminare. Nu, mai întâi trebuie să eliminăm și să, identi- să identificăm și să eliminăm sursa de, de, com- de contaminare. În așa fel încât să putem să permitem cetățenilor să, ști- să fie siguri că apa potabilă pe care o consumă este una într-adevăr potabilă. De aceea, nu uitați, aici riscul continuă să existe în uh, ceea ce privește aprovizionarea cu apă potabilă. I have to... Mulțumim foarte mult, îmi cer scuze, am orbit parțial. Aș avea nevoie de ochelari de soare. Doamna Albiola, chiar uh, ar fi trebuit să fiu la umbră ca să văd pe toată lumea. V-am trecut cu vederea, vă dau cuvântul acum. Gracias, presidenta. Bună, eu cred că... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu cred că aici ne aflăm într-o situație foarte clară de contaminare a mediului uh, înconjurător, probleme de sănătate publică, probleme cu, de expunere la substanțe toxice, apă contaminată, animale care de asemenea beau apă contaminată și aceasta intră în lanțul trofic, contaminarea intră în lanțul trofic. Aici autoritățile statale nu au abordat în mod corect dosarul, nici cele ale Guvernului Central, nici uh, autoritățile regiunii autonome. De aceea nu pot decât să mă alătur uh, petiționarilor în solicitarea lor și, de asemenea, sunt absolut de acord și cu cele spuse de colegul Huaristi. De aceea cred eu că trebuie să se solicite un raport european în ceea ce privește contaminarea cu lindan în toată Europa și, în acest caz, în uh, cazul specific al lacului de acumulare din Oiola și eventual și alte cazuri, dacă mai există și alte, alte cazuri asemănătoare în Europa. E nevoie de un astfel de raport european. Și, pe de altă parte, cred eu că ar fi interesant ca toate aceste petiții să fie transferate Comisiei pentru Mediul Înconjurător, Comisiei ENVI, în așa fel încât să verificăm felul în care au fost respectate diferitele directive uh, directiva referitor la evaluarea apei, calitatea apei, analiza apei și în, uh, în funcție de analiză să vedem care va fi urmarea uh, pentru această petiție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Pot uh, acum să vă garantez că vă văd pe toți foarte, foarte clar. Am, uh, dar am eliminat soarele din încăpere. Nu mai sunt alți vorbitori pe lista mea. Domnul Calvet, domnul Lavrie, domnul Calvet mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte. Contaminarea aceasta cu lindan s-a referit la regiunea aceasta din țara Bascilor și cred că este un caz foarte clar de o intervenție binevenită a Comisiei PETI din punct de vedere, așa cum am spus, al faptului că noi suntem legiuitori și e bine că am avut această inițiativă. Însă nu e foarte clar în continuare și sper că nu sunt victime din cauza acestui lindan, dar eu consider că e o situație periculoasă și că de fapt e vorba de o problemă europeană. Și cei care au lansat această inițiativă în mod legitim, în mod întemeiat, sunt spanioli și caută o, pro- o soluție la o problemă europeană. Așa că mă alătur celor spuse de colegi și anume să transmitem către Comisia Europeană și către Comisia ENVI acest dosar, pentru că e o adevărată problematică de sănătate la nivel european. Și asta ar trebui să ducă la realizarea unui raport, ceva foarte concret și, evident, cu o finanțare adecvată. Asta am cerut deja încă din 1994-1995 să avem finanțare pentru, pentru astfel de rapoarte. Deci cred eu că trebuie să cerem fondurile necesare și să abordăm problema la nivel european. E foarte bine faptul că am depășit situația de urgență, însă acum cred eu că a venit momentul să ne aplicăm asupra unei teme care presupune un risc, un, risc de pericol și să-l analizăm dincolo de cazul acesta concret și să avem o inițiativă de reglementare, de legiferare, eventual la nivel de ENVI, la nivel de Comisia Europeană, în așa fel încât să transpunem acest subiect într-o tematică europeană, evident cu fondurile aferente. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Domnul Lavrie, vă rog. Merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte și vă felicit pentru că mi-ați dat cuvântul în franceză. Amintesc că aici suntem la Comisia pentru Petiții și că ne ocupăm de un caz din Spania. Și eu am ascultat explicațiile petiționarului și ale Comisiei și am constatat că din elementele pe care le aduce Comisia, niciun uh, text legislativ european nu a fost încălcat. Uh, deci dreptul european a fost respectat, s-au luat măsuri pentru a pune capăt unui fenomen de poluare care a avut loc în 2008. Deci precizez că fiecare și-a făcut treaba când vine vorba de acest caz. Propunerea mea va fi, în numele deputaților PPE, membrii ai Comisiei pentru Petiții, să constatăm că fiecare a făcut ce avea de făcut și având în vedere elementele noi transmise de petiționar comisiei care sunt în curs de a fi analizate, propun să păstrăm petiția deschisă până vom, când vom fi analizat aceste noi elemente, dacă sunteți de acord, doamnă președinte, și cer colegilor care nu vin la fiecare reuniune a Comisiei pentru Petiții să se ocupe la Comisia Envi de o problemă mai largă, care este cea a poluării cu lindan și să discute, deci, despre această problemă la Comisia pentru Mediu. Noi nu suntem Comisia pentru Mediu, suntem Comisia pentru Petiții și noi nu putem uh, să facem treaba unei alte comisii competente. Nu putem uh, să avem prerogativa inițiativei unui text legislativ în acest uh, domeniu. Noi ne ocupăm de, ne ocupăm de tot felul de subiecte. Suntem comisia cărora se adresează oamenii care nu mai au nicio metodă de recurs alta decât de a se um, adresa nouă dacă toate celelalte instanțe și-au făcut treaba și în acest caz am impresia că asta s-a întâmplat. Eu sunt membru supleant la PETI, uh, pot să mă alătur Comisiei pentru mediu la momentul potrivit pentru a participa la această dezbatere și deci pentru a avea o discuție mai largă în legătură cu poluarea cu lindan. Dar în acest caz propun deci să păstrăm petiția deschisă temporar până când vom fi analizat studiile suplimentare și vom fi analizat elementele noi care ne-au fost aduse atenție. În acest caz respect foarte mult pe colegii noștri de la Envi uh, pentru uh, am uh, substituit lor, dar sunt sigur că pot să um, facă să evolueze rapid această solicitare de a discuta despre poluarea cu lindan. Mulțumesc. Are cum are cuvântul doamna Iara Sender. Gracias, señora presidenta, y le agradezco. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru rapiditatea cu care ați reușit să dați cuvântul uh, tuturor deputaților, pentru că, da, e adevărat, e vorba de o comisie care, uh, de fapt, primește solicitările cetățenilor și, în mod clar, de multe ori e vorba de dosare care pot să fie rezolvate și fără de care, fără o intervenție europeană, atunci ar rămâne undeva într-un sertar. Nu pot decât să mă alătur celor spuse de colegi, și anume că, având în vedere că această comisie a analizat și a, a transferat anumite petiții către Comisia, eu știu, pentru bugete, pentru finanțarea, spre exemplu, a anumitor proiecte, uh, atunci e clar că sunt de acord că această petiție și petiția următoare uh, să fie transpus, transmise Comisiei pentru Mediul Înconjurător. Și, dincolo de cele spuse de comisie referitor la felul în care au fost aplicate directivele a, pentru apă și pentru calitatea apei potabile, la un moment dat va trebui să vedem că uh, subiectul se referă și la substanțe toxice, uh, la substanțe care au contaminat aceste ape. Și uh, de mulți ani de zile noi Trebuie să fim conștienți că problema aceasta există de mulți ani de zile și afectează nu doar uh, Spania, ci și uh, în Franța. Uh, există anumite cazuri de contaminare cu lindan și în Franța și în Germania. De aceea cred eu că ar fi bine să cerem Comisiei Europene să țină seama de faptul că, da, e adevărat că deocamdată regiunile contaminate se află în Spania, dar că e nevoie totuși de un studiu, nu neapărat numai pe un caz concret, așa cum spuneau și petiționarii, uh, vorbim aici de o anumită regiune acum uh, și e clar că în continuare mai e muncă de făcut, dar la nivel de comisie ar trebui să avem un fel de hartă pentru a ști cum anume această uh, substanță toxică, lindan, se regăsește în rețeaua hidrologică și să vedem în țările noastre cum anume putem organiza un program, un plan de acțiune pertinent pentru a uh, putea face față unei probleme uh, și anume că e vorba de o substanță toxică, greu de determinat, greu de, de, de identificat, pentru că odată ce, și a cărei sursă de contaminare este foarte greu de identificat, pentru că odată ce uh, un teritoriu, o regiune este contaminată, este foarte greu să realizezi munca necesară pentru a decontamina regiunea respectivă. Deci, uh, Există și alte focare, există și alte regiuni care au fost astfel afectate și știu, spre exemplu, de cazuri concrete în Franța și știu că există uh, cunoștințe uh, și expertiză despre felul în care poate fi abordată o astfel de situație uh, în care sunt implicate substanțe toxice, așa că vă rog foarte mult, comisia noastră și Comisia Europeană să ne aflecăm asupra acestui subiect pentru a aborda și partea a doua a muncii ce ne revine și anume decontaminarea Pentru că aici e vorba de apă potabilă pentru consum uman, dar de asemenea și apă care este utilizată în agricultură. Și trebuie să vedem exact pentru fiecare localitate în parte, acolo unde a apărut această problemă, acolo unde a apărut această substanță toxică, lindanul, să realizăm deci o astfel de hartă pentru a vedea exact care sunt toate posibilitățile. Și e clar că noi am avut o abordare uh, asemănătoare și în alte cazuri și în alte petiții cu alte substanțe. Mulțumesc! Mulțumim pentru contribuția dumneavoastră. Am uh, parcurs lista vorbitorilor și mă întorc la petiționarul nostru, Velasco. V-aș ruga foarte tare, dar și foarte pe scurt, să ne oferiți un rezumat sau o încurajare, dar în mai puțin de două minute, vă rog frumos. Sí? Ar quería aclarar una situación. Da, vreau să clarific o situație, și anume, documentele sau informațiile pe care le-am trimis, nici măcar nu știm dacă acestea au fost bine trimise. Și poate nu e completă această documentație. Și noi am cerut să ni se prezinte și nouă această documentație și n-am, n-am, n-am primit nimic. E o solicitare pe care am trimis-o și Comisiei Europene. Și un alt aspect când statul spune că problema a fost uh, soluționată pentru că s-au eliminat uh, anumite uh, focare, da, asta a fost valabil în 2012, dar uitați-vă că în decembrie 2014 au apărut încă alte episoade de uh, contaminare, cu 50% mai mult decât ceea ce am cunoscut în trecut. Și atunci eu stau și mă gândesc în felul următor, dacă analizăm și acest lucru, putem ajunge la concluzia că problema nu este soluționată, că în continuare nu știm unde se află punctul de origine de contaminare și nu s-au luat măsurile necesare pentru a putea proteja întreaga regiune, în așa fel încât animalele și uh, uh terenurile agricole să nu fie uh, expuse uh, acestei contaminări, pentru că se utilizează, se bea apa care este contaminată. Deci aceasta este doar o, o, o, o, o imagine a unei situații la un moment dat. Însă eu cred că acum a venit momentul ca eventual instituții superioare, ierarhic, să poată interveni să ajungem într-o situație în care cu toții să putem controla, conlucra, pentru că aici e vorba de o muncă de lungă durată, de luni de zile. Și la un moment dat această muncă trebuie să înceapă, să fie lansată. Ok, let me just clarify that. Ca să clarificăm, spune președinta, atât reprezentanța Parlamentului spaniol cât și delegația bască au fost invitate la această reuniune de astăzi. Și uh, nu este un subiect nou pe ordinea de zi a comisiei noastre. Deja în mandatul precedent, în 2014, în martie, această comisie a trimis o scrisoare guvernului basc, municipalităților și companiilor locale de apă pentru a primi informații. Singurul răspuns l-am primit din partea guvernului basc, dar nu conținea decât o promisiune, promisiunea de a ne scrie mai târziu ceea ce nu s-a întâmplat până în zi de azi. Deci, ă, asta a fost clarificarea. Și apoi ă, am avut discuții și cu petiționarii despre asta. Evident, este în interesul tuturor să știe de unde vine sursa poluării. Nimeni nu pare să știe asta. Cred că sunt colegi care au perfectă dreptate. Să menținem petiția deschisă și să insistăm să cerem uh, autorităților basce, într-o scrisoare deschisă, să ne ofere un uh, set uh, complet de informații. Complet de la comunitățile locale și în ceea ce privește unde e sursa poluării, pentru că este un pesticid foarte periculos pentru sănătatea umană. Colegii au spus că trebuie să trimite mai departe această petiție, dar să o trimite și pe următoarea, Comisiei ENVI și ține de aceste, de, de ENVI, uh, ce decide să facă mai departe. Noi ce putem face este să uh, trimitem mai departe cu o scrisoare de recomandare pentru a analiza substanța problemei. Putem face asta? Excelent! Următorul subiect pe care l-am uh, pe ordinea de zi este pe același subiect, însă, având în vedere că avem aici și petiționari din Irlanda, și având în vedere că următorul zbor către Irlanda este foarte repede, haideți să luăm acum punctul 11 și să revenim la punctul 10 după aceea, ca să ne asigurăm că petiționarul își va face declarația și va putea să și fugă la aeroport cât mai repede după aceea. Dacă colegii sunt de acord, da? Mulțumesc pentru bunăvoință. Acum. Avem uh, petiția 1674 din 2013 a lui Peter McHugh în ceea ce privește uh, două semnături cu privire la subvențiile uh, din agricultură și apoi petiția 1022 per 2012, tot irlandeză, în ceea ce privește proasta utilizare a plății unice și schema de plată unică în Galway, în Irlanda, în agricultură. Mai întâi, domnul McHugh are cuvântul maxim 5 minute. Unde sunteți? La mijloc. Bun venit! Bucurați-vă de acest moment! Uh, thank you, Madam Chair. And... Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte, că ne permiteți să uh, putem interveni și că schimbați programul pentru noi. Sunt aici cu sora mea, Helen, și vorbim în numele petiționarului Peter McHugh, tatăl nostru, care, uh, având 82 de ani uh, și într-un scaun cu rotile, n-a putut veni astăzi aici. Vă voi citi scrisoarea lui. Stimați membri ai comisiei, apreciez foarte tare invitația că m-ați invitat astăzi aici, dar sunt totuși foarte dezamăgit că nu am putut veni personal. Pentru cei care nu cunosc subiectul, sper să vă iluminez în rândurile ce vor urma. Am suferit un accident grav la fermă în 1990 și am rămas paralizat. Brațul stâng mi-a fost uh, amputat uh, pe de-a întregul și înainte de accidentul meu aveam capacitate de plină de 1,3 uh, unități pe hectar. Soția mea lucra și ea la fermă cu un alt angajat. În continuare îl angajăm pe acesta, în continuare l-am angajat, dar în anul 1993, după ce soția mea nu s-a simțit bine, uh, ne-am dat seama că are cancer la stomac. I-a fost îndepărtat o mare parte din stomac. Ea, să nu uităm, era principalul manager al fermei și fiind dată boala gravă acesteia, ea nu mai putea să-și continue activitatea la fermă și am decis să închiriem terenul nostru unei persoane din partea locului care să fie capabilă să uh, țină ferma în picioare până ce fiul meu, Michael, va împlini vârsta la care să se poată ocupa el de fermă. Însă nu s-a acceptat închirierea fermei și așa că noi ar trebui să revenim la activitățile de exploatare agricolă cu ajutor. Sănătatea soției mele s-a stabilizat treptat până ce a putut din nou să gestioneze situația la fermă. Și pentru că am alăturat schemei de plată unică în 1997. L-am rugat pe fiul nostru Andrew să facă facultatea de agronomie ca să poată gestiona mai târziu el ferma. În 1999 cancerul a revenit, iar soția mea a suferit din nou. Copiii fiind, din nou, fiind încă la școală, n-am avut uh, încotro, am vândut toate vacile cu excepția a patru animale tinere. Până în anul 2001, Andrew a obținut diploma în agronomie, dar uh, având în vedere că șeptelul nostru scăzuse foarte mult și că operam la capacitate scăzută de doar 50%, situația a fost cu totul alta. În acel an am început să creștem numărul uh, animalelor, însă n-am știut că mai târziu aceștia din urmă vor, referi, vor deveni anii de referință pentru plata unică. Și aici este marea, marele nostru necaz. Departamentul de plăți uh, a evaluat ferma noastră Uh, pe întreaga suprafață, nu doar pe suprafață pe care o foloseam. Se întâmpla în anul în care soția mea își pierdea viața. Fără doar și poate, dacă soția mea ar fi fost încă în viață, am fi obținut mult mai mulți bani la plata unică la hectar. Dar având în vedere că o duceam atât de prost la vremea respectivă, înainte de 2001, dat fiind că aveam doar patru animale în anul 2000, Plata unică pentru acel an a fost devalorizată la doar 168 de euro per hectar. Și înainte de asta și după anii de referință, 2001-2002, uh, situația era cu totul alta. După ce am uh, început să facem exploatația agricolă la capacitate totală. Și cu siguranță, dacă altele ar fi fost punctele de referință, am fi avut o altă situație acum. Nu cerșim nimic, nu stăm cu mâna întinsă, ne muncim din greu și vrem ce ni se cuvine. În continuare ne luptăm din, cu plata unică. E 2016 deja și noi în continuare ne bazăm pe anii de referință 2000-2002. Un rezultat favorabil ar face o diferență uriașă pentru noi. Noi suntem mici exploatatori agricoli. O plată uh, decentă ar însemna să facem profit și să nu mai lucrăm în pierdere. Și încă o dată, am încredere că înțelegeți dilema în care ne aflăm cu plata unică și cu Departamentul de Agricultură. Cerem ca petiția să fie menținută deschisă pentru o analiză continuă. Cu respect, Peter McKinnon. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Deschid uh, dezbaterea pentru colegii noștri, comisia nu este să ne răspundă la acest text, ci celuilalt coleg irlandez. Peter Iar este primul care intervine. Mulțumesc, doamnă președinte. Ceea ce ne-a descris petiționarul arată, într-adevăr, care sunt urmările unei probleme foarte, foarte, foarte grave și, în mod obișnuit, din perspectiva Bruxellesului, spun că fiecare reformă pe care o facem aduce modificări se creează o bază, practic, și cunosc, cunosc din propria mea regiune situații în care autoritățile naționale au avut în vedere situații excepționale, au ținut cont de ele. De ce în această situație nu s-a întâmplat asta, nu știu. Pentru că așa spune și comisia. Comisia oferă un prim răspuns spune, legea a fost făcută în plan european, am oferit autorităților naționale însă și marjă de manevră. Și e un mister pentru mine de ce autoritățile naționale n-au profitat de această portiță. Aș propune următoarele, să mai trimitem o scrisoare autorităților naționale pentru că, și o spun foarte sec, în mod obișnuit și administrațiile locale de-aia sunt acolo, ca să ajute persoanele afectate. Administrațiile sunt furnizori de servicii până la urmă. Situația acestor oameni a fost foarte grea și în mod uh, obișnuit uh, există Uh, și acest medicament, în ghilimele fiind spus, adică aceste condiții de excepție. De ce nu s-au aplicat aceste condiții de excepție? Mă interesează acest răspuns. Poate să-l ofere comisia care să spună ce se întâmplă din perspectiva europeană, că a făcut doar reforma și apoi uh, implementarea legislației, transpunerea cu cazuri uh, excepționale se întâmplă la fața locului. Și aici avem contradicția aceasta N-aș trimite pur și simplu mai departe petiția, aș lăsa-o deschisă ca să trimitem o scrisoare autorităților naționale. De ce au luat această decizie și nu alta? Pentru mine e un fenomen că se întâmplă asta. Dacă reforma a avut 100 de pagini, condițiile speciale și cazul excepțional au avut cel puțin 200 de pagini. Eu unul chiar nu înțeleg. E, e o situație dramatică pentru uh, o exploatație agricolă, mai ales că acum este amenințată existența din cauza veniturilor mici. Avem nevoie uh, de informații. Deplâng faptul că comisia nu este aici. Ar fi putut să vină măcar să spună ceea ce am spus eu. Nicio, n-ar fi fost mare lucru. Asta e. Mulțumesc. Mulțumim, Peter. Dau cuvântul acum domnului Carthy. Thank you. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt membru al Comisiei pentru Petiții, dar sunt deputat irlandez în Parlamentul European. Ehm, activez în Comisia Agri. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră și cu solicitarea ca petiția să rămână deschisă. Aș propune de asemenea că această petiție să fie transmisă și Comisiei Agri cu solicitare de aviz. În calitate de deputat irlandez pot să spun că mi-e rușine că petiția lor trebuie să vină până aici cu acest caz care ar fi trebuit să fie rezolvat în Irlanda. Vă mulțumesc pentru înțelegere, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Um, am încheiat lista vorbitorilor pe acest punct. Revenim acum uh, în curând la punctul precedent, dar subliniez doar faptul că Ministerul Agriculturii din Irlanda încă nu a răspuns la solicitarea comisiei noastre. Dar, din informații recente, um, știm că, ne pre- că pregătește un răspuns care trebuie să sosească în curând dacă în următoarele zile. Deci nu trebuie să scriem din nou, pentru că Ministerul Agriculturii din Irlanda eh, da, pregătește un răspuns în momentul de față. Deci, din informațiile pe care le-am primit de la reprezentanța permanentă, această petiție a fost discutată în cadrul unui eh, proces independent de apel în Irlanda și eh, spun și reprezentantului petiționarului că Uh, înțelegem situația dificilă a petiționarului și avem multă compasiune pentru tot ceea ce i s-a întâmplat. Bineînțeles, petiția rămâne deschisă până când primim răspunsul de la Ministrul Agriculturii din Irlanda. Și, bineînțeles, vom trimite această petiție și Comisiei Agri ca informație. Și încheiem aici uh, petiția 1674 și sper că această discuție a fost utilă. Acum, trebuie să revenim la petiția 1022 a lui Sean Lawless în legătură cu proasta aplicație a uh, condițiilor uh, sistemului de plată unică pe fermă. Cred că și David Scallon și Teresa Murphy sunt alături de noi? Nu? Ba da. Uh, aveți cuvântul cam 5 minute. Very much. Uh, my name is Dr. David Scallon. I'm the sunt Dr. David Scallon, sunt consultant pentru mediu și îl reprezint pe domnul Sean Lawless prezint pe scurt situația în 2010. Domnul Lawless Um, eligibilitatea terenului domnului Loles a fost uh, redus cu 90 la, redusă cu 90% din cauza activității agricole limitate. Uh, solicitarea i-a fost luată în considerare în 2013 și Comisia de Resort a cerut Ministrului Agriculturii să facă o inspecție independentă pe terenul domnului Lawless. S-a spus că Ministrul, Ministrul Agriculturii din Irlanda să realizeze o nouă inspecție independentă. În ianuarie 2014, um, Biroul pentru Apeluri în domeniul agriculturii a făcut această inspecție a 250 de hectare și a ajuns la concluzia că nu existau dovezi pentru a nu fi de acord cu rezultatele inspecției în 2010 a Departamentului Agriculturii și nu s-a arătat că vite sau oi erau prezente în ziua vizitei respective, dar se pare că erau în ianuarie 2014. Um, au, au verificat dacă a existat activitate agricolă în vara lui 2010, în 2014. Și domnul Loles și ceilalți actori interesați nu aveau vite pe teren conform reglementărilor. Cu patru zile înainte de inspecția biroului de apel, eu și colegii am făcut o inspecție uh, pe terenul respectiv pentru a verifica um, activitățile agricole pe terenul respectiv. Biroul de apel nu a găsit, uh, nu a ajuns la concluzia că au avut loc activități agricole. Noi uh, am folosit ca indicație de, de Uh, activitate agricolă uh, deșeurile de la uh, vite și am făcut o hartă GPS a acestora. Deci există mii de dovezi de activitate agricolă pe teren. Și de asemenea vegetația arată că terenul a fost folosit uh, mai mulți ani la rând avem fotografii din mai mulți ani ai uh, terenului respectiv care documentează activitatea agricolă uh, pe teren. După părerea mea, s-au făcut mai multe observații incorrecte de către Departamentul Agriculturii în uh, inspecția sa inițială, care au fost făcute și de Consiliul de Apel. De exemplu, s-a spus că um, a existat o extragere comercială a turbei pe acest teren, dar nu este um, adevărat. De asemenea, um, s-a spus că nu există facilități pentru creșterea animalelor pe teren. Nu este așa. De asemenea, s-a spus că există uh, habitat de turbărie. În liniile directoare pentru inspecție și criteriile de eligibilitate, habitatul de turbărie este ineligibil, dar pot să vă spun că nu există habitat de turbărie uh, pe teren. De asemenea, s-a spus că există zone mari de turbării uh, care nu pot fi folosite pentru pășunat, dar nu cred nu există o, o modalitate de cuantificare a acestor uh, zone care, după părerea mea, nu există. Deci este important să subliniem faptul că acest uh, teren face parte dintr-o zonă de protecție Natura 2000. Deci doresc să spun că e probabil că există o confuzie, pentru că acest teren se schimbă mult de la vară la iarnă și de la iarnă la vară. Domnul Lawless și ceilalți actori interesați nu pot să lase vite pe teren iarna, dar aveți aici câteva fotografii din perioada de vară și de iarnă ca să puteți compara cum arată. Acum dau cuvântul colegei mele, Teresa Murphy, care îl reprezintă de asemenea pe domnul Sean Lawless. Vă rog, aveți cuvântul, dar vă rog foarte pe scurt, că nu mai avem timp. Da, foarte pe scurt. După cum știți, această petiție a mai fost discutată în fața Comisiei și Departamentul Agriculturii din Irlanda uh, a trebuit să uh, facă o anchetă independentă care a avut loc pe ianuarie 2014, dar uh, problema acestei anchete din punctul de vedere al pensionarului domnului Lolis a fost faptul că birourile implicate în această evaluare de fapt erau implicate în procesul de decizie înainte de ancheta independentă. Această anchetă nu a fost de fapt independentă, deci, și petiționarul, deci, se află într-o situație dificilă pentru că acum nu mai poate să facă apel conform prevederilor uh, Comisiei de Apel um, din 2001, care se aplică în cazul tuturor plângerilor uh, um, pentru uh, plățile agricole. Directorul Consiliului de Apel um, ar fi trebuit să facă o evaluare mai devreme în cadrul procesului, înainte de ancheta cerută de această comisie și uh, de aceea petiționarul nu a putut beneficia de dreptul de apel la directorul uh, Comisiei de Apel. Uh, în plus, Departamentul Irlandez al Agriculturii a cerut ca petiționarul să se adreseze sistemului judiciar din Irlanda, dar petiționarul nu poate să o facă pentru că departamentul a um, implicat directorul Consiliului de Apel într-un moment uh, um, nepotrivit din timpul anchetei, de aceea petiționarul nu se poate adresa acum uh, curții din Irlanda. Deci nu mai există posibilități de apel pentru că petiționarul s-a adresat deja comisiei și cere ca această comisie să se ceară din nou Departamentului pentru Agricultură din Irlanda uh, să accepte un nou apel fără participarea unor uh, angajați, unor funcționari care au participat deja la anchetele precedente. Acum vom asculta cu toții um, intervenția Comisiei pe acest subiect. Domnul Plisen. Mulțumesc, domnul președinte. Deci e vorba aici uh, de un conflict între domnul Sean Lawless, care a beneficiat de ajutoare agricole conform politicii agricole comune și autoritățile din Irlanda, care se ocupă de gestionarea și controlul acordării acestor uh, ajutor, ajutoare, mai ales Departamentul pentru Agricultură și Alimentație din Irlanda. E vorba de o neînțelegere în legătură cu eligibilitatea terenurilor și anume dacă aceste terenuri, aceste hectare declarate de domnul Loles pentru a beneficia de plăți de plata unică, așa numitul uh, Single Payment Scheme sau uh, Single Farm Payment, deci schemă, sistemul de plată unică pe fermă, deci dacă acest teren este sau nu eligibil pentru aceste plăți. Cadrul juridic aplicabil atunci era regulamentul Consiliului 73 din 2009, care prevedea că pentru a avea dreptul la aceste plăți, un hectar eligibil era definit ca fiind orice suprafață agricolă folosită în, pentru activități agricole sau pentru alte activități dacă sunt a, pentru alte activități decât cele agricole, aceste suprafețe trebuie folosite mai ales pentru activități agricole și activitatea agricolă este definită ca fiind ă, creșterea animalelor sau producția de produse agricole sau pentru terenuri nefolosite pentru agricultură, menținerea acestor terenuri în condiții bune, agricole și de mediu. Cine determină dacă suprafețele sunt eligibile sau nu? E vorba de o responsabilitate exclusivă a administrației naționale, administrațiilor naționale, pentru că acestea sau organismele care fac plățile gestionează ajutoarele din cadrul politicii agricole comune. Deci se ocupă de fiecare dosar de cereri de ajutor. Deci aceste organisme primesc cererile de adevăr, fac controle administrative privind aceste um, ajutoare și în urma acestor uh, controle, efectuate în 2010-2011, Departamentul uh, Agriculturii din Irlanda, Ministerul Agriculturii din Irlanda, a considerat că domnul Lollis poate beneficia de ajutoare pe o anumită parte din terenurile sale. Și domnul Lollis nu este de acord cu aceasta. Deci e vorba de gestiune partajată a terenurilor agricole, a ajutoarelor pe terenurile agricole între Comisia și statele membre. Rolurile sunt clar definite. Dacă instituțiile, adică Comisia, Parlamentul și Consiliul definesc cadrul general, mai ales deci cadrul juridic și supraveghează statele membre, gestionarea mm, mm, dosarelor individuale de cereri de, adevăr, de, de ajutor uh, este realizată de autoritățile naționale. Acestea, orice neînțelegere între solicitanți și, autor- și autoritățile naționale trebuie rezolvate pe căile de recurs prevăzute de dreptul național și de legislația irlandeză în acest caz. Deci, Comisia Europeană um, nu poate să ia poziție pe fond în acest dosar în locul autorităților din Irlanda pentru că nu este în competența ei să o facă. Și prin răspunsul scris al domnului comisar Tacian Cioloș uh, din august 2014 uh, s-a dat un răspuns pe care Paulo de Castro, ca președinte al Comisiei pentru Agricultură, a, a trimis de asemenea Comisiei dumneavoastră în 2014. Deci am luat notă de elementele noi aduse în discuție de domnul Loles, așa cum au fost prezentate ele aici. Am luat notă de faptul că Departamentul Agriculturii din Irlanda a răspuns în fața Comisiei dumneavoastră în decembrie 2015, dar din punctul nostru de vedere uh, principiul rămâne valabil și anume E vorba de un dezacord între un beneficiar și un organism de plăți în legătură cu un dosar anume care trebuie rezolvat în fața instanțelor administrative sau judiciare din uh, țara, din statul membru respectiv. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc mult pentru intervenție și ați răspuns la multe întrebări, ale mele cel puțin și probabil și a multora dintre colegi. Ne mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Carthy și apoi Ați cerut și dumneavoastră cuvântul? Bun. Și apoi doamna McGuinness. Mulțumesc încă o dată, doamna președinte. Este un dosar foarte detaliat. Ehm, s-a trimis, mult, au trimis multe documente comisiei. Știu că această comisie s-a ocupat deja destul de mult în trecut cu acest dosar. E vorba de o inspecție în apel care a avut loc și petiționarul sau cei care au cuvântul în locul petiționarilor spun că unii dintre cei care au făcut inspecția în apel au luat parte la decizia inițială. Știu că răspunsul Ministerului Agriculturii um, în legătură cu procesul de apel și procedura um, urmată de minister și de organul de apel din uh, Irlanda, acceptă faptul că au fost implicate aceleași persoane. Deci nu e vorba aici doar de a face justiție. Trebuie să se și vadă că se face justiție. Știu că Comisia a spus că Autoritățile naționale trebuie să se ocupe de acest dosar, dar, până la urmă, e vorba de fonduri europene. Și, după părerea mea, în acest caz și în alte cazuri similare, pot avea un impact asupra credibilității sistemelor europene de ajutor în general. Și imaginea, au în consecință asupra imaginii acestor programe de ajutor um, în fața cetățenilor și a comunității agricole mai ales. Cer Comisia să păstreze petiția deschisă. Știu că a existat intenția de a se merge în misiune în Irlanda. Știu că n-a fost posibil până acum acest lucru. Eu cer oricum ca dosarul să fie lăsat deschis și Comisia să se mai găsească la posibilitatea de a se deplasa în Irlanda în misiune pentru a constata situația. Și cer de asemenea ca informațiile să fie transmise Comisiei Agri pentru observații. Și poate am putea avea o dezbatere mai largă, chiar în plenară, pe această temă. Propun de asemenea ca solicitarea petiționarului ca Comisia pentru uh, petiții să scrie Ministerul Agriculturii din Irlanda pentru a cere încă o evaluare a cazului um, de către persoane independente de caz până acum să fie acceptată. Vă mulțumesc. Doamna McGuinness, aveți cuvântul. E interesant, dintr-o dată, uh, Comisia pentru Petiții a devenit foarte irlandeză greener today. Da, este și săptămâna St. Patrick's Day, totul e mai verde săptămâna asta. Scuze, participanților, e și Comisia Agri și am avut și o întâlnire înainte de asta. Concluziile mele, pentru că timpul e prețios și ne presează. Trebuie să mergem dincolo de a scrie pentru a cere încă un apel, ceea ce susțin, susțin uh, ce ne spune consilierul juridic. Aș vrea o anchetă acestui caz și a gestionării lui, precum și concluziile la care s-a ajuns, de, la care au ajuns inspectorii, pentru că pare să fie o lipsă de uh, credință în proces și în cei care l-au înfăptuit, o lipsă de încredere în rezultat. Deci, uh, trebuie să scriem uh, autorităților și ministerului să cerem uh, o explicație pentru că lucrurile de, se desfășoară deja de câțiva ani, iar petiționarii nu odată uh, s-au chinuit să obțină informații ca să progreseze. Unii au fost plătiți, dar nu cu toții. Petiția ar trebui să mențină deschisă, într-adevăr, și m-aș referi și la petiția lui Peter McHugh în acest sens, care să rămână și ea deschisă. De asemenea, uh, cu privire la comisie, Cumva înțeleg că e de competența statelor membre și problema este între petiționar și statul membru, însă în mod evident Comisia are un interes aici. Fiindcă dacă interpretarea eligibilității terenului este diferită între statele membre precum și între ferme, atunci Comisia trebuie să aibă uh, o vedere de ansamblu și dacă nu are, atunci să vedem cum putem să o obținem. Uh, Comisia are cazuri din partea altor state membre unde sunt îngrijorări cu privire la evaluarea terenului eligibru, situații similare cu această cauză. Cred că e o chestiune pentru Parlamentul Irlandez și Comisia Agri. Mă surprinde de ce acest lucru încă nu s-a întâmplat până acum ar fi trebuit uh, anchetat la acel nivel. Deci, în loc să spunem că acceptăm viziunea comisiei și că nu-i treaba noastră să se descurce irlandezii, eu cred că în spiritul comisiei PETI ar trebui să menținem subiectul deschis, să cerem autorităților irlandeze să se gândească puțin la uh, opinia la care s-a ajuns, să se întâmple asta și de partea comisiei și poate să obținem câteva întrebă, răspunsuri la întrebările mele. Mulțumim! Iată o petiție foarte grea, foarte delicată despre cum să gestionăm situația și să mergem mai departe. Dau cuvântul domnului Flanagan și apoi trebuie să încheiem, pentru că chiar trag linie aici. Lista vorbitorilor este închisă și apoi dăm iarăși cuvântul petiționarului. Vă rog! Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vorbi. Îmi cer scuze, vin de la Agri și de aceea am întârziat. Cunosc însă foarte bine cazul și am uh, păstrat legătura cu petiționarii. Sunt uh, două probleme care îmi vin în minte aici. Odată, departamentul agricol nu pare să uh, conteste faptul că evaluarea n-a fost foarte independentă. Și dacă evaluarea n-a fost independentă, ceea ce așa se pare că n-a fost, e foarte grav așa cum a spus domnul Carthy, trebuie măcar să pară să fie onestă și decentă, dar nici măcar asta nu face. Gândesc că comisia ar fi deranjată de asta, sau poate nu e, dar oricât, e o problemă în general. La fel cu toată eligibilitatea terenului. Dincolo de detaliul acestui caz, și a spune că comisia nu are nimic de spus să stați puțin să mă uit la declarație. Că nu ține de competența comisiei, eu m-am dus și am discutat cu fermierii despre eligibilitatea terenurilor și era foarte, foarte clar cine are de decis, pentru că, până la urmă, nu ține pe de-a întregul de departamentul nostru. Dacă departamentul nostru decide să facă ceva din senin, aici e un pic din senin, dar poate și mai din senin decât aici, mă gândesc că cineva ar veni și ar începe să le spună că nu-i voie. Deci comisia are ceva de spus aici. Și la o reuniune despre libertatea terenului chiar a avut ceva de spus. Iar în ceea ce privește spusele lui McCarthy, eu cred că ar trebui să ducem subiectul mai departe la Agri, iar acest caz trebuie analizat în mod specific și să vedem cum este repetat în alte domenii. Trebuie tratat exhaustiv, avem nevoie de evaluare exhaustivă. La ora actuală E ca și cum mama și tata îți spun că trebuie să mergi la culcare. Dar mama și tata nu-ți pot spune la ce oră să te culci. Și dacă nu te culci la timp, chiar dacă habar n-ai cât e ceasul, lumea strigă la tine și te pedepsește. E o glumă, îmi pare rău. Nu putem să clarificăm lucrurile, nu putem să vorbim mai specific. Și dacă nu avem nimic de spus, atunci înseamnă că departamentul poate să facă cel taie capul, dar nu se poate totuși una ca asta. Și mie mi se pare că lucrurile sunt cât se poate de tranșate. Mulțumesc. Uitați-vă puțin la ceas. Suntem foarte presați de timp și mai avem o spetiție spaniolă înainte de a părăsi încăperea. Propun următoarele. Dragi colegi, văd că suntem cu toții în unanimitate, ținem uh, petiția deschisă, dar având în vedere funcționarea PAC, statele membre sunt răspunzătoare de implementarea normelor de, despre PAC, în, special în ceea ce privește plățile către beneficiari. Și se pare că remediile într-o asemenea situație trebuie într-adevăr găsite, făcând un apel față de, uh, în instanța națională față de decizia Departamentului Agricol. Asta e uh, realitatea. Doar o instanță națională poate evalua legalitatea unei decizii. Și revenind la domnul Flanagan, Comisia Agri și-a oferit avizul. S-a întâmplat în iulie 2013, deci a revenit și cere încă un aviz ar fi complet inutil. Avizul ar fi același, nu s-a, întâmplat, nu s-a schimbat nimic ca substanță. Comisia ne-a răspuns, ministrul irlandez de agricultură ne-a trimis un răspuns exhaustiv în decembrie 2015. Nu mai sunt multe de cerut la ora asta. Dar ce putem face este să lăsăm petiția deschisă și poate să ne întoarcem la reprezentanța permanentă și să încercăm să intrăm în dialog pentru a afla dacă s-au uh, făcut propuneri de soluții. Noi nu suntem instanță de judecată. Și deci nu avem cum să mai uh, insistăm, pentru că am încercat atâtea și atâtea lucruri diferite. A trimite încă o scrisoare către ministrul de agricultură, poate chiar ar fi să ne băgăm uh, în uh, uh, activitățile autorităților naționale la ora asta. Deci noi nu suntem un organism judiciar și nu avem cum să trecem cu vederea deciziile luate de instanța de judecată sau autoritățile naționale, dar poate că într-o scrisoare putem să prezentăm reprezentanței permanente de aici situația care este foarte complicată. Poate să fie asta concluzia, să facem așa? putem cere reprezentanții permanente să încurajeze departamentul să facă o examinare cu experți independenți? Absolut. Putem încuraja să clarifice situația din diferite perspective, dar nu ține de noi. Eu, din punct de vedere juridic, sunt cu mâinile legate, e, e o marjă de manevră foarte dificilă aici, mai ales că am epuizat toate instrumentele la nivelul comisiei, autorităților naționale, uh, am putea cu umilință să trimitem o scrisoare nouă ca să arătăm cât de complicat este dosarul și să rugăm autoritățile să analizeze încă o dată substanța. Să facem asta? Bine. Not open the floor again because we... Nu pot să dau iarăși cuvântul pentru că mai avem o petiție. Mulțumesc foarte mult pentru toate acestea și acum haideți să revenim la subiectul 10 de pe ordinea de zi. Iarăși e nevoie de o intervenție UE în ceea ce privește contaminarea gravă a râului Galego, iarăși cu Lindan, în Aragon, Spania. Și dau cuvântul petiționarului, vă rog din suflet încercați să fiți uh, succint pentru că pe substanță noi deja am pus ne-am pus problema contaminării Uh, într-o altă parte a țării, dar cu aceeași substanță totuși. Domnul Salses, aveți cuvântul. Sí, gracias. <clears throat> Buenas tardes. Da, mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Mai întâi aș dori să spun referitor la lindan, uh, că există câteva detalii care mie mi se par a fi importante. Aici vorbim de o substanță organică persistentă, deci care se menține în timp și care este preluată în Convenția de la Stockholm a Uniunii Europene și pe care Organizația Mondială a Sănătății îl consideră a fi o substanță cancerigenă. Aici discutăm uh, despre un râu uh, și aici puteți vedea exact uh, regiunea și vă puteți da seama uh, care e problema, un râu care primește toți afluenții din regiune. Și uh, râul acesta urmează apoi uh, se varsă într-o deltă, pentru că a existat o misiune a Parlamentului European, a Uniunii Europene, pentru a vedea exact care este concret la fața locului situația. Și aici aveți zona în care râul Gallego ajunge în jur de orașul Saragossa în delta și își continuă uh, cursul până la mare. Aici vorbim de regiunile afectate, toate cele care se află în împrejurimi și mai înainte de toate trebuie să înțelegem care este originea problemei. E vorba de municipiul de Iago și, evident, la nivel de uh, zonă muntoasă. Iată, aceasta este întreprinderea, fabrica, care încă din 1975 până în 1989 a funcționat, deși în Uniunea Europeană lindanul a fost interzis, însă și-a menținut act activitatea până în 1994. Și de atunci până în prezent, deci au trecut 20 de ani, și întreprinderea a, acum e abandonată și se află în condiții pe care le puteți constata. Uh, asta e situația în realitate. În înăuntru, pe terenurile sale, puteți vedea cum anume și în ce fel există aceste reziduri și componente ale substanței care era fabricată acolo. Au trecut deci 20 de ani, dar vedeți că deja înăuntru, în fabrică, în continuare este depozitat tot acest material care este poluant, în condiții pe care, na, le puteți vedea, nu? sunt condiții periculoase și e clar că aceasta poate fi o sursă gravă de poluare. Sunt imagini a unei situații în care, după 20 de ani de închiderea fabricii, în continuare sub, continuă să existe. Vorbim despre lindan. Lindan, de fapt, e o substanță care indică că există 50.000 de tone în Balin, 140.000 în uh, Sardas și 100 de uh, tone, uh, așa cum ați văzut, în interiorul clădirii, în fabrică se află într-un rezervoar care s-a, în care s-a uh, acumulat uh, de-a lungul anilor și care, evident, e vorba de, de, de, de un depozit periculos. Iată, aceasta este problema. Aici sunt cetățenii, cetățenii care își cer drepturile și de ce am venit aici, în Parlamentul European, pe această temă? Am venit pentru că uh, S-a demonstrat că există o adevărată incapacitate tehnică și economică în momentul de față, în perioada pe care o traversează în momentul de față Spania. Și am venit pentru că aici discutăm despre un subiect în care Uniunea Europeană s-a angajat să protejeze, și anume dreptul cetățenilor de a avea apă uh, potabilă, în condiții în care să se garanteze că nu există riscuri. Și e vorba de un drept al ființei omenești și venim aici pentru a vă cere mai întâi un angajament și în al doilea rând o vizită. O vizită în această regiune în așa fel încât să fiți pe deplin conștienți de gravitatea problemei. Vă cerem să luați niște decizii și vă cerem un ajutor, un ajutor economic, fonduri europene care să ne permită să rezolvăm toată această problemă, plus problema uh, terenurilor care au fost contaminate, pentru că știm foarte bine că uh, anumite directive au fost paralizate uh, pentru a putea proteja și pentru a putea decontamina aceste uh, terenuri. Deci asta am venit noi să cerem aici în Parlament, Asta am venit să vă transmitem ca și mesaj în numele întregilor uh, tuturor cetățenilor care apără dreptul înconjurător și în numele drepturilor celor care doresc să aibă o apă potabilă sigură. Thank you very much. And now the floor goes. Mulțumesc. Și acum are cuvântul Comisia. Vă rog foarte pe scurt, pentru că deja am depășit. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Bună ziua tuturor! Bună ziua, doamna președinte! Am să încerc să fiu foarte succint și am să încerc să evoc ultima comunicare în scris pe care am realizat-o referitor la această petiție. Așa cum a spus, uh, s-a spus adineori referitor la petiția precedentă, Comisia uh, este conștientă de problema contaminării cu lindan și știm că acest lucru există și în uh, cazul roului GAEGO și dincolo de obligațiile legate de legislația comunitară, vrem să menționăm faptul că directiva cadru cere o evaluare permanentă a apelor care au fost poluate, contaminate cu lindan pentru că, așa cum a spus pe bună dreptate uh, petiționarul, e o substanță ce a fost identificată a fi una periculoasă, toxică. Și se cere de asemenea să se ia măsurile necesare pentru a asigura o calitate a apei. În acest sens, planul hidraulic conține anumite informații în ceea ce privește felul în care a fost analizată contaminarea cu lindan în râul Galego, și asta în conformitate cu directiva și măsurile care au fost luate în anii 2015 de guvernul spaniol și guvernul de Aragon pentru a pune în aplicare un plan complet de decontaminare, precum și un protocol care a avut și buget aferent. Deci, din partea autorităților, înțelegem foarte bine că acestea au identificat problema și acționează. Acum, planul hidrologic care a fost adoptat recent, trebuie să fie comunicat în continuare comisiei și trebuia să fie comunicat uh, în principiu pe 22 martie va fi comunicat și atunci comisia va avea posibilitatea să analizeze progresul înregistrat pe acest subiect. Mulțumesc! Excellent. But this is... Perfect, excelent. Asta o veste foarte bună și o nouă informație pe care nu o știam. Bun, foarte bine. Și acum Doamna Albiol și apoi domnul Sebastia. Gracias. Bueno, pues como el... Mulțumesc foarte mult. Ca și în cazul precedent, ne aflăm în fața unui exemplu clar de contaminare, de poluare, de riscuri pentru sănătate publică și trebuie să vă spun că, așa cum s-a spus pe bună dreptate, acțiunile ce au fost desfășurate de către autorități nu au dus la o soluționare permanentă a problemei, pentru că în continuare detectăm lindan în această apă. O, niciuna din măsurile luate nu a dus la o rezolvare a situației. Vorba de, și de cazul rulei Galego, și e vorba de o situație în care substanțele uh, poluante au fost uh, transmise uh, și regiunea contaminată s-a extins. De aceea cred eu că aceasta ține de petiția aceasta este în mod clar una legată de competențele noastre, pentru că există directive europene care eventual ar putea fi încălcate aici. Directiva cadru pentru apă și directiva pentru calitatea apei și gestionarea apei și directivele prin care se stabilesc specificațiile tehnice pentru a face analiza chimică și uh, conținutul, compoziția apei și diferite alte directive referitoare la prevenirea riscurilor și, evident, și directiva referitoare la produse fitosanitare. Deci, în mod clar, o situație în care noi, din partea Comisiei PETI, putem acționa. Ca și în cazul anterior, în petiția anterioară, eu cred că e nevoie de acest studiu european Uh, în ceea ce vrește contaminarea cu lidan în toată Europa. Nu e vorba doar de un caz sau două cazuri izolate, ci s-ar putea ca și alte locuri, alte regiuni în Europa să fie afectate. De aceea susțin această solicitare, această petiție și anume, uh, solicitare ca să existe o misiune parlamentară de investigare atât în, cadrul, în cazul Oiola, cât și în uh, cazul Gallego, în Aragon, în Spania și cred eu că ar fi absolut oportun să trimitem o astfel de misiune, o astfel de delegație pentru a verifica la fața locului care este situația, pentru a discuta cu autoritățile, pentru a vedea dacă într-adevăr s-a ajuns la bun sfârșit în ceea ce vrește măsurile necesare. Și mai mult decât atât, așa cum s-a cerut, cred eu că e nevoie de fonduri. Fonduri pentru a putea realiza uh, etapa de decontaminare. Pentru că Astfel, mai târziu s-ar putea să fie și mai greu să decontaminăm întreaga regiune și poate Comisia PETI ar putea să facă o astfel de, suge, de sugestie către Comisia Europeană ca să uh, pună la dispoziție fonduri pentru decontaminare. Mulțumesc și iată că dintr-o dată constat că nu mai e vorba de o comisie PETI irlandeză, ci una spaniolă acum. Și acum domnul Sebastia și apoi doamna Ayala Sender. Dar vă rog, foarte, foarte pe scurt, pentru că am avut o petiție asemănătoare, doar pe care am discutat-o acum o oră. Și nu vom mai avea interpretare peste două minute. Da, mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt. Anul trecut a existat o problemă de contaminare, de poluare a râului Gaigo și foarte multe uh, sate în jurul uh, acestui râu erau aprovizionate, de fapt, cu apă uh, Uh, care venea din camioane cisternă din cauza acestei probleme de, de poluare. Deci o problemă stringentă, reală. Ca și în cazul precedent, în continuare nu s-a detectat care sunt uh, sursele de contaminare, de poluare. Și dimensiunile problemei, cantitatea de lindan care nu se mai află sub control în această regiune, așa cum am văzut și în petiția precedentă, e bine, reprezintă o, un argument suficient pentru a da urmare solicitărilor făcute de către petiționari la nivel european și anume că autoritățile locale și statale nu sunt în măsură să facă față, pentru că dacă nu sunt fonduri și nu există un plan european uh, care să poată fi utilizat în astfel de situații. Mai sunt și alte țări care sunt afectate și de aceea cred eu că o comisie de anchetă, o vizită a Parlamentului European în aceste regiuni ar putea reprezenta un prim pas pentru a avea un adevărat plan european ambițios în domeniu și ar putea să ne permită să ne asigurăm că aceste cazuri de poluare nu se vor mai uh, uh, repeta și pe viitor. De aceea susținem solicitările ce au fost adresate astăzi și credem noi că această comis comisie ar trebui să țină seama de ele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum doamna Ayala Sender. Da, mulțumesc doamna președinte. Din nou, nu pot decât să repet cele spuse adineauri. E vorba de o petiție specifică și dincolo de ea, având în vedere că și comisia va primi pe 22 martie, deci peste câteva zile, 3-4 zile, planul hidraulic care a fost uh, pus la punct de către Spania, ar fi foarte important să invităm comisia să vină din nou în Comisia PETI să ne explice care vor fi concluziile pe care le va fi tras ca urmare a analizei acestui plan hidraulic și uh, a noului plan de acțiune. Deci e clar că această petiție în continuare este una, interesa, este una foarte interesantă, trebuie să fie transmisă și Comisiei de Mediu și este foarte important să țină seama de toate aspectele de mediu. Pentru că, da, există toată partea de, uh, legată de apă, dar există și o latură mai europeană legată de contaminare. Și deci, iată că avem o șansă, o oportunitate ca prin aceste cazuri specifice, proprii, uh, mă rog, descoperite în Spania, Uh, și aduse la cunoștință de colegi din Spania, am putea, deci, plecând de la ele, să stabilim un plan de acțiune pentru a face față unei astfel tip de contaminare, de poluare situații care există uh, în mod uh, real și să știm exact cum anume anumite regiuni, anumite localități care au, s-au aflat într-o situație foarte defavorizată ar putea să acționeze pe viitor, să se inspire din modelul spaniol eventual și să avem un proiect și un plan european de acțiune aferent, cu fonduri, evident. Evident, ar fi un lucru bun, în așa fel încât să facem față acestei probleme care se pune la nivel european. Excellent. Now to my... Și acum dau cuvântul vicepreședintei noastre. Rapido, sí, efectivamente. Mulțumesc, doamna președinte, dar foarte pe scurt. Uh, de mulți ani de zile tot discutăm de acest subiect și în continuare guvernul Aragon uh, și informațiile date de către minister și de către guvernul Spaniei, în continuare între perioada 2008 și 2012, e clar că e nevoie de o colaborare în așa fel încât să putem să abordăm întrea, uh, întreaga problematică. Până în prezent, acțiunile nu au fost suficiente și deci a existat un protocol de 20 de milioane de euro din uh, partea comunității autonome Aragon și de asemenea în 2015 sunt încă 17 milioane de euro. Deci eu văd că atât guvernul din Aragon cât și guvernul spaniol încearcă, lucrează pentru a Uh, contribui la planul de acțiune uh, propus de către guvernul spaniol. Și asta, o, așa cum spunea și Comisia Europeană, eu cred că, așa cum spunea și Ines Ayala Sender, ar fi bine să trimitem această petiție mai departe către Comisia ENVI și să avem un contact permanent cu Comisia Europeană. Acum, misiunea la fața locului, deocamdată, poate nu, pentru că este o analiză în curs, un proces în curs, dar uh, lucrurile pot fi în continuare analizate și în funcție de rezultat uh, să vedem cum va reacționa și colegii de la mediu referitor la partea legată de protecția mediului înconjurător și apoi vom lua o decizie. Conclu Mulțumim foarte mult. Am încheiat lista vorbitorilor și, bineînțeles, este o petiție similară cu cea pe care am avut-o înainte propun să procedăm la fel, adică să o lăsăm deschisă și așteptăm cu nerăbdare un plan hidrologic care să fie trimis comisiei până la sfârșitul acestei luni și așteptăm să primim această informație. Și dincolo de asta, când discutăm despre un pesticid, cum este lindanul, ar trebui poate să vedem cât de dăunător este și cât de frecvent apare în Europa celor 28, pentru că nu cred că este doar o problemă spaniolă. Și poate că poate fi un subiect pentru coordonatori. Poate să propunem un studiu la uh, Peti și Envy împreună, în așa fel încât să vedem cum să procedăm, pentru că este o substanță foarte periculoasă pentru sănătatea umană și am vrea să avem cât mai puțin, cu, cât mai puțin din această substanță în Uniunea Europeană. Impactul lindanului în întreaga Uniune Europeană. Și luăm foarte în serios sfatul dumneavoastră de a trimite subiectul către ENVI. And also Reggie, yeah, this is a region of Europe, why not? Da, foarte bine și la regii, pentru că e o regiune a Europei. Și la fel uh, și... Așa a fost și cu cealaltă petiție, deci trebuie făcut tot posibilul pentru a rezolva problema. Doamna Albior, mai aveți ceva de spus? E, că reitera... Da, vreau să repet încă o dată faptul că trebuie să trimitem scrisori acelor autorități care deocamdată nu ne-au furnizat niciun fel de răspuns, nu? Bueno, en el primer caso, reiterarlas. Deci, în primul caz, în prima petiție, să, să, să, să trimitem din nou aceste scrisori și uh, dacă nu s-a făcut nimic, atunci să trimitem aceste scrisori. Bun, idee foarte bună, cerem secretariatului să analizeze acest lucru și noile elemente pe care le-am propus, deci să trimitem scrisoare către regi, către Envi și, de asemenea, și să atragem atenția tuturor coordonatorilor asupra faptului că în momentul în care vom avea ocazia, vom analiza eventual posibilitatea de a avea un studiu, un studiu la nivel paneuropean. Cred că asta ar fi cea mai bună cale demnă de urmat. Mulțumesc, mulțumesc tuturor și mai ales în mod special o mulțumiri călduroase interpreților, ați fost uh, extraordinare astăzi și v-ați dat dovadă de răbdare, așa că vă rog, aplauze furtunoase pentru interpreți.